Doamnelor și domnilor, declar uh, perioada de sesiune întreruptă pe 27 noiembrie uh, ca fiind redeschisă. Stimate doamne, stimați domni, Stimate colegi, stimați colegi, pluralismul eh, mass media din Uniunea Europeană